Jeg kommer til at tale dansk, så derfor vil jeg opfordre... I will speak Danish here. Dragi colegi, am să vorbesc daneză, deci vă încurajez să vă puneți căștile. Bun venit în Comisia pentru Petiții. Văd că din 35 de membri, doar 6 au fost membri în această comisie și anterior. Deci va trebui să aveți un proces foarte rapid de învățare. Trebuie să spun despre comisia aceasta că este o comisie extraordinară, atâta timp cât ne ridicăm la înălțimea așteptărilor votanților noștri. Pentru că suntem o comisie care lucrează fără a ține cont de interesele de partid sau interesele naționale, pentru că trebuie să fim de încredere în această calitate de comisii care tratează petițiile. Și aș dori să vă încurajez să țineți cont de acest lucru în activitatea noastră de astăzi și în cea care va urma în anii viitori. Pentru că doar așa putem să ne ridicăm la încrederea cetățenilor noștri și face prin urmare parte integrantă din legitimitatea noastră ca Parlament. Acum vreau să mă asigur că toți cei uh, prezenți au înregistrat și sper că toată lumea cu drept de vot și-a adus cartelele de vot. Vă sugerez să introduceți cartela de vot în uh, aparatul de votat, astfel încât să vedem care este prezența. nu. Da, și declar deschis votul acum pentru a verifica prezența. Toată lumea are asupra sa cartela de vot. We have to read. Okay, we have to. Yeah. Yeah, okay. Vi skal, vi, der skal være der skal være 10 medlemmer fra EPP. Ne trebuie 10 membri din partea PPE. Ne puteți confirma dacă sunt prezenți? Apoi 9 membri din partea socialiștilor și democraților, 3 de la ECR, 3 de la ALDE, și 3 de la GUE NGL, 3 de la Verzi, 2 de la HFD și un deputat neafiliat. Da? Ce spun cifrele? Avem un deputat fără cartela de vot asupra sa de remplacement pour Okay, så vil jeg øh, bede om... Bun. Pentru început trebuie să alegem președintele comisiei. Și aș dori să știu cine candidează pentru președinția Comisiei. Numele dumneavoastră? Eu o propun pe Eleonor Ivi. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt și alte propuneri? Aș vrea să o propun pe doamna Cecilia Wikström. Yeah. Er øh, begge kandidaterne villige til at modtage valg? Sunt ambii candidați de acord cu candidatura? Da, bun. Atunci vom trece la vot. Îmi cer scuze? Vreau să vă anunț că nu e planificată niciun fel de dezbatere, deci v-aș ruga să vă limitați la două minute în uh, declarațiile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Sunt uh, prezentă astăzi în această sală pentru a mă prezenta ca și candidată pentru această funcție și aș dori să vă solicit că dacă considerați că rolul nostru de deputați uh, europeni reprezintă o profesie în serviciul cetățenilor, eu sunt un cetățean ales prin uh, rețeaua internat, prin internet. Practic sunt rezultatul unui experiment politic de învergură internațională și sunt mândră de acest lucru. Sunt aici ca cetățean în serviciul cetățenilor și nu am o profesie politică, ci o misiune politică. În urma voturilor care au avut loc astăzi, aș dori să denunț în fața tuturor celor prezenți în sală faptul că a fost adus atingere metodei DONT conform căreia grupurile minoritare, care chiar dacă au fost legitimate de votul cetățenilor, precum mișcarea 5 stele, nu pot accede la anumite funcții. Pentru că partidele politice tradiționale s-au unit pentru a submina sistemul de DONT în diferitele alegeri pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte. Vorbesc în nume propriu și numele grupului Mișcarea 5 Stele, pentru că consider că este o acțiune nedemocratică și imorală, pentru că alimentează un sistem oligarh de autoconservare care nu poate duce decât la înăbușirea oricărui, oricărei încercări de renoire. Vă întreb care au fost motivele. Mi-aș dori un răspuns din partea dumneavoastră. Votul de astăzi reprezintă un pas înapoi pentru democrație. Sperând că nu se va repeta din nou acest lucru, grupul EFD și Mișcarea Finstele vor fi prezenți pentru că acest lucru să nu se mai repete. Ok, înșcă Cecilie Wikström așa ordet. Mulțumesc, doamna Cecilia Wikström, doriți să interveniți? Doamnă președinte, eu sunt onorată să fiu candidată la funcția de președinte a acestei comisii extrem de importante pentru cetățenii europeni. Eu nu doresc să fac o declarație politică prin care să promit ceva, cu excepția unui lucru, că voi fi o președintă echitabilă și că aș dori să se creeze o atmosferă de încredere reciprocă în care toată lumea să-și poată prezenta poziția și în care să poată exista un dialog adevărat între noi, ca ființe umane și ca deputeți aleși politic. Atât doream să spun și că voi face tot ce îmi stă în putință pentru a asculta toate părerile colegilor, indiferent de uh, proveniența politică. Mulțumesc. Înainte să trecem la vot, vă pot spune că avem supleanți din partea GUE și acum nu mai contează ce limbă uh, vorbesc, pentru că oricum va fi dificil să pronunț numele. Angelica Belina, Safia Sarcofarafa e înlocuită de Ania Hasselkamp, și Takis Hachijoko e înlocuită de doamna Panamelopos. Din partea socialiștilor și democraților, mai dinamiții, înlocuită de Miriam Dali și pentru ECR, Wojciechowski, înlocuit de Hannon. Sau invers, de fapt. Îl înlocuiește pe Helen Wojciechowski. Acum o să continui în engleză. Cine votează pe doamna D? apasă butonul verde. Cine votează pentru doamna Cecilia Wikström, apasă butonul roșu. Și iar acum declar deschis votul. Repet încă o dată conform acordurilor încheiate la nivelul conferinței președinților, votul va avea loc în așa fel încât cei care o susțin pe doamna Evi apasă butonul verde, cei care o susțin pe doamna Wikström apasă butonul roșu. Înțelegeți care e procedura? A înțeles toată lumea? Vă rog. Au fost câteva probleme la interpretarea lucrurilor. Ați înțeles acum? Bun, atunci declar deschis votul. Yeah. Still five people to vote. Still five people to vote. mai rămas cinci persoane de votat. A votat toată lumea. A rămas cineva care să nu fi votat. Bun, atunci se închide votul. Aveți cifrele în față, ceea ce înseamnă că doamna Cecilia Wikström a fost aleasă în această funcție. Și vă invit să veniți la prezidiu. Thank you very much. Thank Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru faptul că m-ați votat și doamnei Ivi, în mod special, trebuie să-i spun că sunt convinsă că vom crea împreună o atmosferă de bună cooperare și încredere și respect reciproc. Acestea fiind spuse, mi-asum misiunea de a colabora strâns cu dumneavoastră, indiferent de cine sunteți, de unde veniți și, față de, și din ce partid politic faceți parte. Eu vreau să îmi respect pe toată lumea. În această comisie foarte specială, așa cum arăta deja doamna Ocken, sunt convinsă că putem crea o atmosferă de respect reciproc în scopul de a crea punți către cetățeni în toate cele 28 de state membre, pentru că e nevoie de așa ceva. Deci haideți să lucrăm pentru acest bine pe care trebuie să-l servească această comisie. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc, sunt mișcată și sunt convinsă că vom lucra împreună pentru atingerea unor rezultate foarte bune. Okay. You have them in English also. Yeah. I think it's sometimes it's easier that we are all who are. Uneori e mai bine atunci când cei dintre noi care nu sunt vorbitori nativi de engleză vorbesc engleză chiar dacă nu suntem foarte buni în treaba asta. În orice caz trebuie să continuăm acum cu alegerea vicepreședinților. And can I have candidates? Mr. Acker. Domnule Acker. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Din nou, propunere pentru Eleonora Ivi. Domnule Iar. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, felicitări pentru alegerea în această funcție. Cred că vom avea o bună colaborare în Comisia pentru Petiție, în interesul cetățenilor. În numele grupului PPE o propun pe doamna Tara Feragut. Esteras Faragut pentru funcția de prim vicepreședinte. further? More proposals? Mai sunt și alte propuneri? So it's green for Mrs. Evie. Deci, butonul verde pentru doamna Ivi și roșu pentru Estara Sferagut. Okay. The vote is open. Bun. Declar deschis votul. A votat toată lumea. Putem încheia votul. Bun. 10 voturi pentru doamna Ivi și 20 de voturi pentru doamna Estaras Feragut. Felicitări și vă rog să veniți aici la prezidiu lângă mine. So, now we need to, to vote. Trebuie acum să votăm pentru cel de-al doilea vicepreședinte. În numele PP aș dori să fac o propunere și anume pentru funcția de al doilea vicepreședinte, doamna Roberta Mezzola. Mr. Eta? Uh, okay. I propose Eleonora Evie. Din nou propunem candidatura doamnei Eleonora Evie. Deci, votet, votați verde pentru doamna Mețola și roșu pentru doamna Evi. Votul este deschis. Now the vote is closed. Votul este închis. Avem, deci, 20 de voturi pentru doamna Mețola și 11 voturi pentru doamna Evi. A doua vicepreședintă este aleasă, doamn, deci doamna Mețola, dar nu este prezentă printre noi. Atunci, haideți să trecem la alegerea celui de-a treilea vicepreședinte sau vicepreședintă. Ce propunere avem? punem pe Marlen Misi. Alte sugestii, dacă mai sunt? Domnule Acher, din nou propunem pe doamna Eleonora Ivi. Ce surprindere! Ce surpriză! Okay, so it's, it's green for Mrs. Mi Votați, deci, verde pentru doamna Mici și uh, roșu pentru doamna Evi. Votul este deschis. The vote is closed with the same... Votul s-a închis, rezultatele sunt identice cu votul precedent. Vom trece deci la votul pentru al patrulea vicepreședinte. Domnule Acher, aveți cuvântul? Propunem candidatura Eleonorei Evi. yeah, yeah. Mr. Jahr, the floor is yours. Also ich möchte nur betonen, dass die EVP Doresc doar să subliniez faptul că grupul PPE nu este de vină pentru faptul că alegătorii au ales-o ca cel mai important partid politic în Parlament. Acum îl propunem pe domnul Paul Ciachi pentru funcția de uh, al patrulea vicepreședinte. We now open the... Mulțumim, domnule Iar. Deci deschidem votul, butonul verde pentru domnul Zar. Pentru prima dată când avem o astfel de situație, în această situație, nu urmăm regulile din Parlament. Bineînțeles, un grup politic poate să propună uh, orice candidat care îndeplinește toate condițiile, dar nu s-a mai trecut printr-o astfel de situație până acum. Deci, vedeți ce se întâmplă. Vedem acum, uh, avem totuși o situație în care grupul PPE spune, avem majoritate, avem cel mare grup uh, și, iată, n-am avut deocamdată ocazia să ne confruntăm cu astfel de situație. Vă mulțumesc! Okay, that was a statement. Thank you very Vă mulțumim mult pentru această declarație. Vă propun să procedăm la vot acum. Mai vrea cineva cuvântul? Vă dau cuvântul. Θα ήθελα εκ μέρους του ECR να επισημάνω ότι και σε άλλες... Aș vrea doar să dau și o observație că și în alte comisii parlamentare s-a constatat un pic mai devreme că existau candidați și candidate din partea mișcării uh, Cinci stele care s-au găsit în situație de a fi excluse. Deci, uh, iată că dintr-o dată uh, vedem cum colegii noștri insistă să refuze candidatura doamnei Evi. Iar, uh, pe de altă parte, uh, auzim unii colegi spunând că se aplică metoda DON. Ar trebui să uh, încetăm această discuție. Nu suntem deloc de acord cu această situație în care exclude un anumit grup politic, chiar dacă nu suntem de acord cu pozițiile lor politice. Nu suntem de acord cu această situație de excludere sistematică a candidaților acestui grup. Vă mulțumesc. <laughs> Ok, thank you for that statement. Mulțumim și pentru această declarație. Să procedăm la vot acum. Deci, repet, avem doi candidați. Mm, Palzaki, butonul verde și din nou butonul verde pentru doamna Evi. Votul este deschis. Roșu, butonul roșu pentru doamna Evi. The vote